Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Cred că am putea începe să nu pierdem mai multă vreme decât am pierdut deja, pentru că minutele ne sunt numărate, date fiind voturile din această zi. Încă de la început, permiteți-mi să vă urez un an nou fericit plin de sănătate, succes și fericire. Sper că fiecare dintre dumneavoastră va reuși să își atingă scopurile pe care și le-a stabilit pentru acest an. Mult, mult succes! Haideți să începem întrunirea Comisiei uh, Regii, întrunire extraordinară. Începem cu adoptarea ordinii de zi. O putem considera adoptată? Da? Înțeleg că nu sunt observații pe marginea acesteia. Acum, aprobarea proceselor verbale ale întrunirilor din 25 octombrie, 15 noiembrie și 21-22 noiembrie, care sunt disponibile online. Vă propun ca, precum de obicei, dacă nu aveți obiecții, să le adoptăm. Anunțuri din partea președinției. Am uh, un anunț succint. E vorba despre noua, următoarea noastră întrunire obișnuită de marțea viitoare. De dimineață, marți dimineață așadar, va avea loc uh, probabil cel mai important uh, vot uh, al Comisiei Regii din acest mandat. Este vorba despre votul nostru pe marginea raportului nostru în privința propunerii Comisiei privind regulamentul privind dispozițiile comune. E vorba de vot de dimineață. Avem mai mult de 100 de compromisuri. Raportorii sunt gata cu aceste texte care au fost puse la dispoziția raportorilor din umbră de asemenea, deci vom lucra foarte rapid pe acest dosar. E clar că vom avea nevoie de întreaga sesiune de dimineață a zilei de marți, iar după amiază mm, se vor fi prezentate prioritățile președinției române. Vom avea și ocazia de a avea un schimb de opinii cu doamna comisar Crețu. La finele zilei de marți vom avea recepția noastră de anul nou pentru că vom fi meritat-o după ce vom fi lucrat atât de mult pe marginea RDC. Cu siguranță vom merita cel puțin un pahar de vin. Mm, v-aș fi recunoscătoare dacă ne-am organizat cât mai bine cu putință și dacă am uh, folosit cât mai bine timpul avut la dispoziție în ziua de marți pentru a ne duce la bun sfârșit tot ceea ce ne-am propus. Trecem acum la voturi începând cu votul privind uh, finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. Mm, domnul Bogovici este raportorul nostru pe această chestiune. Aveți ceva de spus, domnule Bogovici, înainte de vot? Nu? Bun, atunci trecem direct la vot. Și începem cu amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Bun, verificare electronică încă de la bun început. Amendamentul 6. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Cincizeci. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, cred că e aceeași situație ca la precedentul, deci se adoptă. Amendament 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm 11 și 27 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm împreună amendamentele 14 și 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Împreună votăm amendamentele 17 și 54 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendament 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Împreună votăm amendamentele 59 și 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 61 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm împreună amendamentele 65, 66, 68, 85 și 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 20, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 70, 71, 72, 73 și 74 împreună pentru, împotrivă, Haideți să verificăm electronic aici. Deci de la 70 la 74. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Trecem la amendamentul 77 și amendamentul 78 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 28 și 80 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la amendamentul 81. Am deschis votul. L-am închis și se adoptă. Amendament 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 29. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 96 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele de la 97 la 106. Da, o, un bloc uh, serios de amendamente <coughs> votate împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci se respinge cărămida de amendamente. Trecem la 107. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum, amendamentele de la 108 până la 111 împreună pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendament 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 <coughs> pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul cu amendamentele de la 32 la 36 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 120, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 121, da, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 122, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 și amendamentul 38 împreună pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendament 39 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendament 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot în bloc 42, 57, 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, împreună, amendamentele 43 și 69 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendament 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Trecem la considerentul 46 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendament 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la votul final, vot electronic. Am deschis votul. And the vote. EPP, can you, can you... PP-ul, vă rog să numărați pentru că aveți un uh, vot în plus. Vă rog să mă scuzați. Uh, mașinile s-au înșelat. Avem 34 de voturi, totul e în regulă. Am închis votul și acest aviz este adoptat. Felicitări, domnule Bogovici. 33 de voturi pentru, un vot împotrivă. Felicitări. Ok, now we, we continue... Continuăm cu următorul dosar. Și un vot cu un titlu deosebit de lung, un aviz elaborat de domnul Omarge referitor la politica agricolă. Ați dori să luați cuvântul? Nu. E vorba de propunerea de regulament a Parlamentului European și Consiliului de modificare a regulamentului și așa mai departe. Aveți acolo tot titlul. practic, titlul e mai lung decât lista de vot. Începem. Amendamentul 20. Amendamentul 20, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21, pentru, împotrivă. Haideți să verificăm cum stau lucrurile la acest amendament. 21, vot electronic. S-a deschis votul. And the vote is closed now. S-a închis votul. Adoptat. În regulă. Votăm 22 și 23 împreună pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 22 și 23. Vot electronic. S-a deschis votul. And the vote is closed now. S-a închis votul. Adoptat. Foarte bine. Trecem la amendamentul 1, la amendamentele 1, 2 și 3. Le luăm împreună pentru, împotrivă, abțineri. Sunt respinse. 24 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 4 pentru, potrivă, abțineri, adoptat. 5 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, respins. Dar haideți să verificăm. Haideți să verificăm amendamentul 5, verificare electronică. S-a închis votul, respins, respins. Ok, amendment 6. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e adoptat. 7 și 25 împreună pentru, împotriva abțineri adoptat, 8 și 26, identice pentru, împotriva abțineri adoptate, 9 și 27, identice, le luăm împreună pentru, împotriva adoptate, 10 pentru, împotriva abțineri. Cred că e adoptat. 28 caduc, acum votăm 11 și 29 identice pentru, împotrivă, abținere adoptat. 12 și 30 identice împreună pentru, împotrivă, abțineri adoptate. 13 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 32 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromis 1 pentru, împotriva abțineri adoptat. 16 pentru, împotriva abțineri adoptat. 17 pentru, împotriva abțineri adoptat. 18 pentru, împotriva abțineri adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. And the vote is closed now. S-a închis votul. Avizul este adoptat. Felicitări, domnule Omarje. We move to our next Trecem la următorul vot. Este vorba de avizul elaborat de doamna Maletici privind instituirea programului Corpul European de Solidaritate. Doamna Maletici, doriți să luați cuvântul? Nu. Bine, trecem direct la vot în cazul acesta. Începem cu amendamentul 68. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 69. Pentru, împotriva, abțineri. Respins. 70. Pe părți, 70. 70 vot pe părți. Anyway, okay. Can you? Thank you. Thank you. E un vot pe părți, prima parte, amendament 70, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 71, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 77 și 78 identice pentru împotriva abțineri respins. Compromis 10 pentru împotriva abțineri adoptat. 80 pentru împotriva abțineri respins. 81 pentru împotriva abțineri respins. 82 pentru împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85, 84, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 84. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Respins. 85 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm 85. Verificăm electronic. S-a deschis votul. And the vote is closed now. S-a închis votul. Respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 9, avem 93, de fapt. Dar ați citit comentariul din căsuță, nu trebuie să-l explic. 94 pentru prima parte, prima parte se aude din sală, îmi cer scuze, prima parte pentru, împotrivă, abținere adoptat. A doua parte, articolului 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ok, it is, it is my mistake. Am greșit eu. Trebuie să votăm 93. Îmi cer scuze. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem acum la 95, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 99 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, 9, amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromis 12 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 105 pentru, împotriva, abțineri, respins. 106 e același principiu cu 107, 108 și 109. Le luăm împreună așadar pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 111. We go now directly to, to 11. Trecem direct la 11. Bine, pentru că fusese respinse. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 114 cu amendament oral, să opune cineva amendamentul oral, nu, votăm cu amendamentul oral, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 115 pentru, împotriva, abțineri, respins. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Trecem la 123 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 124 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 126 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat. 130 și 31 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, sunt respinse. 132, pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 133, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 134, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 135, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 13 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 136 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 137, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 139 cu amendamentul oral, se opune cineva amendamentului oral? Nu. Împreună, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 nu se supune la vot și trecem la compromis 2, prin urmare, pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendamentul 2, pentru. Compromis 2 mai devreme și acum amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 25 e caduc, 26 pentru, împotrivă, abțineri, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. 26. S-a deschis votul electronic. And the vote is closed now. And it is rejected. S-a închis votul, e respins. A diferență de un vot. 27 pentru, împotriva, abțineri, adoptată. 28, îmi cer scuze, 28 pentru, împotriva, abțineri, respins. 29 pentru, împotriva, abțineri, respins. 30 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 31 pentru, împotriva, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 33. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 3. Pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Compromis 4. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromis 5 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 46 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromis 6 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromis 7 pentru, împotrivă, adoptat. Compromis 8 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56, 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pe două părți, cu amendament oral, se opune cineva amendamentului oral. Prima parte pentru, împotriva abțineri adoptat. A doua parte, pentru, împotriva abțineri respins. 56 pentru, împotriva, pentru, împotriva, abțineri respins. Amendment 57. 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Nu votăm 58, 59, 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 cu amendament oral, se opune cineva amendamentul oral? Nu, atunci 60 cu amendamentul oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 <clears throat> și 61 împreună, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, pentru, împotrivă, abțineri, te adoptă. Amendamentul 63, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificare la 64, deschidem votul electronic. Închidem votul electronic acum. Îmi pare rău, se adoptă. Greșeala mea, spune la președinte. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Și avizul se adoptă. Felicitări, doamna Maletici. Ultimul vot de astăzi, instrumentul pentru asistență la preaderare, raportor pentru aviz, domnul Țeler. Domnul Țeler, doriți să luați cuvântul? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, doamna președintă. Trei propoziții. Înainte de toate, trebuie să vă spun că fondurile structurale din interiorul Uniunii, din regulamentul Uniunii Europene pot fi combinate cu instrumentul uh, de politică de vecinătate și instrumentul de asistență de preaderare. Am fost însă nevoi să constat în discuțiile din statele membre, dar și în discuțiile cu reprezentanți ai autorităților locale și regionale din uh, țările candidate și din țările din politica de vecinătate, că până acum nu au fost uh, implicate în uh, sistemul de pregătire a acestor țări la aderare. Iată de ce am uh, pus uh, accentul împreună cu Comitetul Regiunilor asupra faptului de a solicita Comisiei să colaboreze mai strâns cu nivelele locale și regionale. Și m-aș bucura dacă această propunere s-ar bucura de sprijinul colegelor și colegilor. Încă o dată profit de ocazie pentru a le mulțumi tuturor asistenților, raportorilor din umbră și membrii secretariatului care mi-au dat o mână de ajutor în elaborarea acestui aviz. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim. Continuăm cu votul. Și începem cu amendamentul 46. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 48, verificare electronică, deschidem votul acum. Închidem votul și se adoptă. Și respins, respins, respins, la diferență de un vot, revine doamna președinte. 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 se adoptă. Și acum trecem la 68. Pentru. <clears throat> Împotrivă. Abțineri. Respins. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins, dar putem verifica la 71, verificăm 71 electronic, vot electronic deschis acum. Și acum s-a închis votul. Se adoptă.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 I don't have it. Can I, can I have this? Please. There is a mistake in my, in my voting list there. A fost o eroare pe lista mea. Mm, bun. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Trecem la compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. <clears throat> Amendamentul 29 pentru, împotrivă, Abțineri? Respins. Amendamentul 30 retras, 31 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul 4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 Închidem votul <clears throat> și avizul se adoptă. Felicitări domnului Zeller. Mulțumesc foarte mult pentru eficiență. Am reușit, iată, în mai puțin de o oră. We continue now. Continuăm acum. Can we, can we continue? Putem continua? Mulțumesc. Trecem acum la discutarea proiectului de aviz uh, referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, analiza anuală a creșterii pentru 2019. Comisia Europeană a prezentat uh, această analiză în noiembrie Analiza este instrumentul principal cu care Comisia evidențiază prioritățile economice și sociale pentru anul ce urmează. De asemenea, cu acesta începe și semestrul european, ciclul anual de coordonare a politicilor economice, care presupune examinarea politicilor naționale la nivel european. Econ, responsabil pe aviz, pregătește un raport pentru această analiză a creșterii anuale și regii a decis să adopte un aviz. Eu am fost desemnată ca raportoare și astăzi vă prezint uh, proiectul de aviz și acum am să iau cuvântul pentru a prezenta acest proiect de aviz. După care am să propun uh, termenul de depunere a amendamentelor. Proiectul de aviz uh, privind această analiză anuală a creșterii pentru 2019 după cum știți, este unul dintre documentele esențiale care evidențiază direcțiile și prioritățile semestrului european pentru anul respectiv. Principalele elemente vizate pentru 2019 sunt următoarele. Economia Uniunii Europene continuă să crească, șomajul a scăzut, însă rămân multe vulnerabilități, creșterea nu a fost în avantajul tuturor, persistă de asemenea disparități regionale. Avizul sublinează faptul că investițiile, inovarea, cunoașterea și reformele structurale sunt esențiale dacă dorim o Europa mai puternică, mai unită și investițiile făcute în baza politicii de coeziune joacă un rol esențial dacă sunt însoțite de reforme necesare atunci când e vorba de a stimula creșterea economică, inclusivitatea și întărirea capacităților administrative și instituționale. Comisia și statele membre vor lua măsuri pentru a mobiliza investiții publice și private pentru a maximiza plus valoarea fondurilor din politica de coeziune ținând cont de complementaritatea și sinergiile cu alte programe ale Uniunii și cu alte instrumente financiare. Avizul salută propunerea pentru viitorul, propunerea de cadru financiar multianual pentru următorul exercițiu și corelația dintre politica de coeziune și procesul semestrului european. <clears throat> De asemenea, salutăm uh, faptul că semestrul european pentru 2019 pune accentul pe investiții cu referire la deciziile de programare pe 2021-2027 și în acest sens se are în vedere o nouă anexă la raportul de țară pe 2019. În această anexă suplimentară, nevoile de investiții prioritare pentru Fondul European de Dezvoltare Regională și pentru Fondul European Social Plus și pentru Fondul de Coeziune pentru exercițiul 2021-2027 urmează a fi identificate. Este nevoie de simplificare, e nevoie de un plus de flexibilitate în uh, administrarea fondurilor și instrumentelor europene pentru ca finanțarea europeană pentru investițiile strategice să fie mai simplă și eficientă. Aceasta ar fi scurta prezentare a avizului nostru. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră și încep cu domnul Polciac. Domnule Polciac, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președintă. Mého názoru postihuje všechna zásadní témata. Vy jste se i k nim vyjádřila, takže i já. După cum spuneați și dumneavoastră, acestea sunt într-adevăr aspectele cele mai importante, așa că pot fi foarte concis. Vreau să vă mulțumesc pentru optimismul acestei prezentări și a avizului ca atare. Cred că ar trebui să punem mai mult accentul pe importanța politicii de coeziune, pentru că dacă noi nu facem asta, nu o să facă nimeni. Apoi, în ceea ce privește coeziunea economică, e bine, aceasta este de multe ori subestimată la nivel european, de aceea aș dori să subliniez aici contribuția adusă de politica de coeziune, însă o chestiune cu care ne-am confruntat și la vizile anterioare, avem suficiente resurse pentru politica de coeziune? Cifrele, mă tem, sunt clare. Ar trebui să spunem dacă suntem sau nu mulțumiți de aceste cifre și dumneavoastră vă referiți la disparități între regiuni. Și, într-adevăr, acestea sunt un lucru care ar trebui să ne îngrijoreze. În același timp, însă, ar trebui să ne referim și la Uh, posibil impact negativ în caz de întârziere a adoptării acestor politici. Și câteva cuvinte despre Brexit. Această săptămână am văzut, într-adevăr, că provocarea rămâne. De aceea voi prezenta o serie de amendamente care vor ține cont și de acest aspect și vă mulțumesc uh, pentru atenție și cum ați dat cuvântul, doamnă președinte. Uh, și eu vă mulțumesc. Vă aștept cu interes uh, amendamentele. Doamna Zoană. Da, în primul rând, aș vrea să mulțumesc colegilor care au contribuit la acest raport, colegului meu, raportor din umbră de la PPM, dar și raportorului Plin. Um, într adevăr politica de coeziune este extrem de importantă și eu sunt în acord cu colegul meu ceh nu cred că i se acordă suficientă uh, atenție aș vrea doar câteva date în al doilea semestru al uh, anului două mii optsprezece două sute treizeci și nouă de milioane de persoane aveau un loc de muncă în uniunea europeană această cifră într adevăr reprezentând un nivel record. de la începutul actualului exercițiu financiar multianual au fost create aproximativ doisprezece milioane de locuri de muncă în timp ce procentul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială a scăzut de o manieră semnificativă în două mii șaptesprezece peste cinci milioane de persoane ieșind din starea de sărăcie sau de excluziune socială comparativ cu anul precedent totuși numărul total al persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune uh, socială a scăzut sub nivelurile din perioada anterioară crizei. cu toate acestea redresarea economică nu s a răspândit încă în uh, rândul tuturor categoriilor sociale. rata de ocupare a lucrătorilor în vârstă pentru că vreau să mă refer la ei a crescut substanțial în ultimul deceniu dar pentru tineri ceea ce ne afectează pe noi și generațiile de viitor ale europei pentru lucrătorii subcalificați și pentru persoanele care provin dintr un context de migrație inserția profesională continuă să fie dificilă în cele mai multe state membre. participarea femeilor pe piața muncii continuă să crească constant dar acest lucru nu s a tradus încă printr o scădere semnificativă a diferenței de remunerare între femei și bărbați sau a decalajului de pensii între femei și bărbați veniturile gospodăriilor sunt în creștere dar se situează în continuare sub nivelurile din perioada anterioară crizei în unele state membre. creșterea reală a salariilor s a intensificat în două mii optsprezece este adevărat dar rămâne sub creșterea productivității și sub nivelul care era preconizat având în vedere rezultatele pozitive ale forței de muncă și bunele performanțe economice la nivel, la nivel mai general inegalitatea și sărăcia rămân în continuare sursă de îngrijorare. pe de altă parte nu trebuie să uităm faptul că există riscul apariției și de noi turbulențe motiv pentru care trebuie depuse în continuare eforturi pentru a sprijini creșterea durabilă și favorabilă incluziunii și crearea de noi locuri de muncă. este motivul pentru care țările uniunii europene au nevoie de investiții bine orientate și de eforturi reînnoite de reformă pentru a și consolida bazele de creștere economică și a spori productivitatea. aceste acțiuni vor asigura condițiile necesare pentru o stabilitate macrofinanciară durabilă și vor sprijini competitivitatea competitivitatea pe termen lung a uniunii europene pentru creșterea numărului locurilor de muncă și îmbunătățirea acestora pentru promovarea echității sociale și pentru ameliorarea nivelului de trai al europenilor. așadar închei cu aceeași concluzie cu care am și început mai mare atenție coeziunii sociale și mai mare atenție fondurilor de coeziune. mulțumesc doamnă președintă. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Fito are cuvântul acum. Domnule Tomașici, luați noastră cuvântul? Doamnă Tomașici. Vă mulțumesc foarte pe scurt. Sunt întru totul de acord cu avizul dumneavoastră și cu domnul Polciac. Știm că politica de coeziune este extrem de importantă, iar consecințele Brexitului și pe noi ne preocupă, bineînțeles. În amendamentele noastre vom acorda o atenție deosebită consecințelor Brexitului asupra politicii de coeziune și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Mărji. Vă mulțumesc foarte pe scurt. Știți foarte bine care sunt pozițiile grupului nostru pe această chestiune și anume ne împotrivim Um, alăturării acestor două elemente și considerăm că recomandările semestrului european participă la agravarea situației din mai multe țări europene. Așadar, poziția noastră va fi una coerentă cu poziția noastră obișnuită. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rape. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, Țin să mulțumesc doamnei președinte pentru uriașa muncă depusă pe marginea acestui dosar și pentru toate propunerile făcute, precum și tuturor colegilor care s-au implicat până acum. Având în vedere creșterea din 2019, uh, e clar că prognoza este destul de puțin favorabilă. În 2019 vom uh, avea parte de o creștere foarte mare a sprijinului pentru perioada 2014-2021. În 2014 doar 20% din toți banii au fost folosiți, iar în 2019 o se prognozează o creștere cu 30% a folosirii acestor fonduri. Dar asta din uh, punct de vedere monetar, dar adevărul este că suma uh, tangibilă nu va fi echivalentă pentru că cu cât sunt angajate mai multe dosare, cu atât cresc uh, cheltuielile. Sper că în perioada 2021-2027 vom reuși să distribuim uh, mai bine investițiile într-un mod mai echitabil și acele state care sunt mai puțin dezvoltate depind foarte mult de sprijinul din partea Uniunii Europene prin intermediul fondurilor structurare și celorlaltor fonduri. Atunci când primesc finanțare la finele perioadei, la începutul următoarei perioade de finanțare uh, se înregistrează o scădere a creșterii economice și mai mult de atât uh, există uh, decalaje de creștere uh, între orașe și zonele rurale. Trebuie să ne asigurăm că în statele membre se va asigura o creștere echitabilă pe întreg teritoriul. Și este important să ne asigurăm și de eliminarea diviziunilor regionale, mai ales în acele uh, state în care s-a făcut o reîmpărțire administrativă și în care regiuni mai mari s-au uh, împărțit în regiuni mai mici acum, ei bine, se arată că mm, creșterea începe să fie mai echitabilă între aceste regiuni mai mici și atunci când vorbim despre fondurile de coeziune și celelalte instrumente, să nu uităm că uh, să nu-i pierdem din vedere pe beneficiari la urma urmei, nu doar pe cei care gestionează fondurile. Trebuie să ne asigurăm de o legătură mai strânsă cu politica de coeziune. Câteodată, decalajele dintre regiuni pot crește Și aș vrea să spun și că începând cu 2021, conform analizei actuale a Comisiei, prognozei actuale a Comisiei, banii din domeniul coeziunii și fondurilor structurale vor scădea, aceste sume vor scădea, așadar este extrem de important, esențial chiar, ca pentru 2021 și 2022 statele membre să și poate și Comisia să își revizuiască programele în așa fel încât să nu cheltuiască prea mult acum fără a ajunge la rezultate tangibile. Pentru că asta uh, ar putea influența întreaga creștere economică atunci când finanțarea va scădea. Apoi să nu pierdem din vedere și eventualele efecte ale Brexitului asupra acestor fonduri. Foarte succint. Știți uh, care este poziția noastră. Suntem contrari creării unei legături între politica de coeziune și semestrul european. Cred că trebuie ca toată lumea să înțeleagă că austeritatea nu duce nicăieri. Se pare că și președintele Juncker a înțeles acest lucru. Pagubele sunt mult mai multe decât câștigurile. Amendamentele noastre vor merge pe această direcție, dar uh, mereu din uh, dorința de compromis încercăm să rupem legătura dintre politica de coeziune și semestrul european, politica de coeziune care are alt, uh, alt obiectiv și anume um, depășirea inegalităților existente între diferitele regiuni. Reamintesc spusele Comisiei că până în 2020 aceste decalaje nu vor fi depășite. Eu cred că doar așa putem ajuta regiunile care au cel mai mult nevoie de politica de coeziune. Thank you very much. Other... Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Pe acest dosar? Nu? Mulțumesc. Dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei Europene, doamnei Barbara Valentinovici, reprezentanta Comisiei. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ați vorbit deja despre analiza anuală a creșterii economice, eu voi vorbi doar despre noutățile pentru 2019 și în calendar. În ciclul 2019 intervine în toiul negocierilor pentru următorul CFM, iar deciziile privind uh, prioritățile de investiție vor trebui asigurate. Și acestea merg mână în mână cu um, um, crearea de locuri de muncă, reformele structurale, care să ducă la un uh, mediu mai bun pentru investiții. Îmbunătățirea sinergiilor și uh, complementarității cu uh, politica de coeziune vor avea efecte benefice pentru ambele aspecte. În acest nou ciclu se va asigura o mai mare atenție nevoilor de investiție pentru perioada 2021-2027. În practică, analiza pe 2019 în rapoartele de țară din februarie va analiza nevoile de investiții din fiecare țară în parte, inclusiv acolo unde trebuie uh, dimensiunea sectorală, sectorială și regională. În rapoartele specifice de țară se vor identifica acele nevoi de finanțare pentru FEDER, FSE Plus și Fondul de Coeziune pentru următoarea perioadă, care va, acestea vor um, îmbunătăți dialogul cu statele membre. Pe baza uh, rapoartelor de țară vom identifica um, prioritățile pentru investițiile publice. Aceste noi elemente nu ne distrag atenția de la semestrul european și anume agenda pentru reformă. Investițiile de calitate trebuie să meargă mână în mână cu uh, reforme structurale de calitate. Și implicarea națională este extrem de importantă. Tocmai de aceea Comisia a lansat o serie de întruniri bilaterale cu țările membre pe chestiuni specifice fiecarei țări în parte. Vă mulțumesc! Permiteți-mi și mie, în calitate de raportor pe marginea acestui aviz, să spun că uh, le sunt foarte recunoscătoare raportorilor din umbră, ale căror contribuții vor fi extrem de importante, mai ales pentru a sublinia rolul politicii de coeziune și uh, în ceea ce privește toată legătura cu Brexitul și efectele acestuia asupra condiționalităților și contextului economic la nivel european și cerințelor uh, pentru fiecare țară în parte în contextul semestrului european. Vă mulțumesc. Uh, propun ca termenul pentru, termen, pentru amendamente să fie marți 22 ianuarie la finele zilei. Deci e săptămâna viitoare, e drept, dar suntem nevoiți, dată fiind programul Comisiei Econ. Deci, marți 22 ianuarie, la finele zilei, termenul pentru depunerea amendamentelor. Vă mulțumesc! Bun, continuăm. Aș vrea să știu dacă are cineva de spus la diverse, ceva de spus la diverse, nu. Vă reamintesc, următoarea noastră întâlnire va avea loc marți 22 ianuarie, de dimineață și de după amiază, la Bruxelles. Închei ședința noastră a Comisiei Regii și continuăm cu întrunirea coordonatorilor în spatele ușilor închise. Vă mulțumesc foarte mult! Yes,